So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mulțumesc foarte mult. Ok, ich wäre dankbar, wenn die Damen und V-aș fi recunoscător dacă doamnele și domnii de la presă ar putea să încheie sesiunea de fotografie. Ați făcut destule poze, cred. Cred că deputații ar trebui să poată să-l vadă pe premier când ia cuvântul. Mulțumesc. Procesul verbal al reuniunii de ieri este prezent acum, disponibil. Există obiecții față de procesul verbal? Nu. Atunci acesta este considerat aprobat. Stimate doamne, stimați domni, Permiteți-mi, vă rog, să îl salut pe domnul Ales Bialitski, scriitor din Belarus și activist.